atunci procesul verbal al ultimei noastre sesiuni este considerat adoptat. Mâine, președintele Consiliului și eu însumi vom semna trei acte care au fost adoptate în codecizie conform articolului 74 din regulamentul Parlamentului și titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii de astăzi.